Fondului European de Ajustare la Globalizare. Domnule Brezina. Hlasoval jsem eh, BG se... Mulțumesc, am votat împotriva raportului eh, privind Fondul European de Globalizare, pentru că în cazul cererii austriece este vorba de o abordare incoerentă dacă această susținere este să fie oferită persoanelor care și-au pierdut uh, slujbele din cauza globalizării. Această măsură trebuie bazată pe un context economic real și pe nevoi reale și nu să se facă în mod uh, arbitrar și la întâmplare. De aceea cred că trebuie să stabilim criterii foarte ferme, pentru că fondurile care sunt alocate în felul acesta nu vor ajuta la rezolvarea problemelor, ci vor fi doar o pierdere de resurse financiare. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum votul privind dezvoltarea conform agendei Doha după cea de-a șaptea conferință ministerială a OMC. Domnul Kamal are cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, că îmi dați această ocazie de a-mi explica votul pe această problemă extrem de importantă. Motivul uh, pentru care cred că mulți dintre noi suntem interesați de comerț este întrebarea cum putem să ajutăm pe cei din țările sărace să scape de sărăcie și una dintre cele mai bune căi de a ajuta să facă acest lucru este să ajutăm antreprenorii din acele țări sărace, pentru că în multe țări sărace antreprenorii cer ajutor și cer piețe deschise și e important să-i susținem. Dar este important să ne uităm și în propria noastră curte și să vedem dacă există bariere uh, împotriva comerțului cu uh, țările sărace. Pentru că de multe ori țările sărace consideră că regulile comerciale sunt împotriva lor, cum ar fi uh, politicile agricole, sub, subvențiile care se dau, standardele diferite, tarifele vamale ridicate, toate aceste lucruri. Este important să arătăm că sistemul nostru comercial este realmente deschis și că ajutăm țările sărace cât putem pentru a eradica sărăcia. Mulțumesc, domnule Caman, spune președintele. κύριος Domnul Deva are cuvântul. Κύριε Deva, έχετε το λόγο, Domnule Deva, aveți cuvântul. Vă rog să luați cuvântul. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă vrem să eliminăm sărăcia din lume, trebuie să creștem tranzacțiile comerciale. Dacă vrem să îndepărtăm protecționismul, dacă vrem să promovăm protecționismul datorită crizei, tot ce putem face este să întârziem eliminarea sărăciei în rândul la milioane de oameni care își vor pierde viața. Dacă nu înțelegem și nu abordăm în mod corect această provocare, Uh, și dintr-o perspectivă care să treacă de limita acestui, acestei crize, vom lăsa în urma noastră o moștenire atât de groaznică încât un miliard de oameni um, vor avea dificultate în a trăi. Avem o criză alimentelor, uh, schimbări climatice, inundații, cu tremure și tot felul de catastrofe pentru care e nevoie să ne oferim sprijinul și singurul mod în care putem ajuta pe toată lumea este să creștem comerțul global. Și mă bucur că uh, noul comisar pentru comerț um, ascultă apelul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Deva, și această declarație este parte a explicațiilor de vot. Domnul Tarabel acum. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește această rezoluție privind OMC-ul, în contradicție cu opinia exprimată anterioară, nu cred că comerțul internațional va ajuta să salvăm peste cei un miliard de oameni care mol de malnutriție. E vorba de agricultură de subzistență înaintea comerțului internațional. Am mai vorbit pe acest subiect pe durata discuției avute și este vorba de un amendament care vorbește de servicii publice și de necesitatea ca un guvern să poată aborda problemele fundamentale, cum ar fi apa, energia. Și acest amendament a fost respins. De aceea nu am votat pentru, nici măcar nu m-am abținut, ci am votat împotriva acestei rezoluții. Mulțumesc!